Deci, în acest fel. Aș vrea de asemenea să vă informez, dragi colegi, în legătură cu modul în care intenționăm să colaborăm cu președinția fixă de 2 ani și jumătate a Consiliului Uniunii Europene. Și de asemenea aș vrea să vă informez cum vom colabora cu președinția spaniolă. Aceasta își va prezenta programul pentru următoarele șase luni. Deci de fiecare dată, fiecare președinție va prezenta acest program la începutul uh, semestrului și va prezenta de asemenea un raport la sfârșitul perioadei de șase luni. De asemenea, Președinția va prezenta și rezultatul summiturilor. Știți că sunt două summituri pe semestru. Președintele Consiliului European va prezenta rezultatele acestor summituri, deci de două ori pe semestru, adică de patru ori pe an. Acestea au fost informațiile pe care am ținut să vi le dau acum. Urmează declarația Consiliului, prezentarea programului președinției spaniole. Îi dau cuvântul uh, domnului Zapatero, primul ministru Spaniei, dumnealui este președintele